Buenos días a todas y a todos. Bună ziua, dragi colege, dragi colegi. În primul rând, aș vrea să vă anunț că experții invitați pentru această dimineață au hotărât uh, cu foarte mare amabilitate să își facă discursurile în așa fel încât să avem cel puțin 10 minute de dezbatere cu publicul după fiecare intervenție și le mulțumesc pentru aceasta. Așa că imediat vom trece acum la temele incluse pe ordinea de zi. După o dezbatere foarte interesantă ieri, când am avut ocazia să auzim autoritățile politice, reprezentantul fraconfoniei, reprezentanții instituțiilor europene și șefii serviciilor de interpretare de la mai multe organizații internaționale, care ne-au vorbit, pe de o parte, de esența însă și a existenței multilingvismului și, pe de altă parte, de nevoia de a forma noi generații de lingviști și în special interpreți de conferință, tocmai pentru a putea asigura acest multilingvism și pe viitor, iată că astăzi vom da cuvântul reprezentanților cercetării și lumii academice. În felul acesta vom intra, în primul rând, în lumea fascinantă a tehnologiei și, mai precis, dacă îmi permite domnul Weibel, în cunoașterea mașinii cele mai perfecte care există la ora actuală, și anume creierul nostru. Așa că am să dau cuvântul domnului dr. Weibel profesor la Universitatea din Karlsruhe, din Germania, și de asemenea la Universitatea Pittsburgh, din Statele Unite, care, știți, fără îndoială, este o adevărată referință la nivel internațional în ceea ce privește interpretarea și traducerea automatizată. Vă mulțumesc! Vice President Martinez. Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte Martinez, doamna director general Cosmidu domnule director Jimenez Marin. Este o ocazie deosebită și o plăcere nemaipomenită pentru mine să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, în fața unei audiențe atât de speciale pentru a face această prezentare. Săptămâna trecută am avut ocazia să uh, vizitez Parlamentul și să văd ce faceți dumneavoastră în ceea ce privește interpretarea și sunt impresionant de felul în care lucrează interpreții aici la Parlament. Și interpretarea care se face în 24 de limbi. Este un lucru nemaipomenit. Eu unul vorbesc cinci limbi străine, dar n-aș fi în stare să fac așa ceva nici măcar trei minute, pentru că e nevoie de un nivel de concentrare atât de mare. Acest efort pe care îl fac interpreții este o adevărată competență impresionantă a omului. Așa că astăzi am să vă vorbesc despre această încercare de a înlocui și veți vedea că este imposibil practic să înlocuiești munca interpreților, pentru că este vorba de o competență deosebită și vă voi vorbi despre tehnologiile care pot fi aplicate pentru restul dintre noi și să ne reamintim că visul lumii și Europei este acela de a comunica între noi și de a ne înțelege indiferent de limba pe care o folosim. Și în majoritatea situațiilor nu putem să ne permitem de a face efortul sau de a plăti costurile care se fac aici la Parlamentul European. Încă de la început trebuie să vă spun că trăim cu toții în așa numitul sat global. Și pe măsură ce timpul trece, lumea se globalizează și mai mult. Practicăm, practic, schimburi și comunicăm între noi și la nivel european este un adevărat mandat acela al integrării, indiferent de uh, limbile diferite pe care le utilizăm. Unii ar putea spune că ar trebui să vorbim aceeași limbă, Însă, în același timp, există o tendință care subliniază importanța diversității culturale, a frumuseții identității limbilor culturii fiecarei țări. Și trebuie înțeles acest individualism dacă dorim să ajungem într-adevăr până la esența celor care sunt în jurul nostru. Și aceasta este adevărata provocare. Cum să trăim în această lume globalizată, globalizată păstrând în același timp diversitatea culturală? Și în niciun alt loc din lume nu ne înțelege mai bine decât acum în Europa. Se utilizează 24 de limbi plus dialectele respective. Este o adevărată provocare în vederea integrării. Toate acestea sunt făcute prin a, traducerea umană sau nu sunt făcute deloc. Majoritatea conferințelor la care particip eu se realizează în engleză. Și dacă vedem cât de bine se vorbește engleza în Europa, pentru cei dintre dumneavoastră consideră că ar trece la engleză ar putea fi o soluție, v-aș invita să vă uitați la tabelul pe care îl aveți aici în față, să vedeți care este media cunoașterii limbii engleze. Media este de sub 40% în Uniunea Europeană. Deci ă, aceasta nu este o adevărată soluție și probabil că nu este de dorit oricum. Ce altceva am putea face? Bineînțeles, interpretarea și traducerea umană există în jur de 500 de mii de traducători în lumea întreagă, dintre care 150 de mii lucrează în Europa. E vorba de o piață de aproximativ 31 de miliarde de dolari. În Uniunea Europeană se cheltuiesc 1,3 miliarde de euro pe traducere-interpretare. În lumea întreagă, Există 36 de milioane de uh, 6.000 limbi și, practic, uh, dacă am face în toate direcțiile traducerile, am avea nevoie de 36 de milioane de sensuri de traducere și interpretare. Un lucru cu adevărat imposibil. De fapt, doar o mică proporție din ceea ce se poate traduce se și traduce și acest lucru este valabil pentru texte, pentru discursul vorbit, situația este și mai proastă. Există în jur de 300.000 de conferințe pe an în Europa și doar mai puțin de 1% din ele sunt interpretate. Pe YouTube avem 13 ore de videouri noi uh, fiecare minut, uh, televiziunea ajunge în fiecare colț al lumii, din ce în ce mai mult, se dau conferințe la nivelul guvernelor, universităților, al corporațiilor. Există tot felul de întâlniri, conversații telefonice, uh, dialoguri în călătorii, întâlniri personale, toate acestea sunt situații în care e nevoie de comunicare în limbile respective. Deci, ce se poate face? Cred că este o adevărată provocare care nu poate fi rezolvată doar la nivel uman și tocmai de aceea am uh, alocat uh, bună parte din eforturile noastre și din uh, bugetul nostru pentru a vedea dacă putem ajunge la o soluție de tip tehnologic. Efortul de a face traducerea și interpretarea dintr-o limbă în alta. De peste 29 de ani lucrez la această problemă și e vorba practic de trei etape diferite, în două direcții. Așa că aș vrea să vorbesc despre interpretarea din engleză în spaniolă. În primul rând am nevoie de un sistem de recunoaștere a discursului un uh, prim modul ar fi acela de recunoaștere, al doilea ar fi acela de traducere dintr-o limbă în alta, respectiv din engleză în spaniolă și, în sfârșit, un al treilea care să transforme textul într-un discurs. Iar pentru a răspunde, avem încă o dată nevoie de sistemul de recunoaștere a limbii, în al doilea rând sistemul de traducere și, în sfârșit, transformarea textului în discurs încă o dată. S-a lucrat mulți ani la acest sistem și în special în ultimii 10 ani și am înțeles din ce în ce mai mult că există posibilitatea de a face o astfel de programare, însă cu un număr foarte mare de reguli pentru a înțelege limbajul uman. De aceea s-au utilizat foarte multe metode și mașinile noastre care vă vor fi prezentate astăzi sunt uh, pregătite cu datele de care dispunem la ora actuală. Internetul ne aduce la dispoziție date și mai numeroase, din ce în ce mai mult, deci ne putem duce pe internet, putem colecta date la nivel global pentru bazele de date care după aceea le utilizăm pentru schimbarea sistemelor noastre. Deci facem o colectare de date, de discursuri, de traducere pentru a îmbunătăți felul în care lucrează uh, sistemul de interpretare. N-am să vă plictisesc acum cu detalii Însă gândiți-vă la dicționare, la modelele de limbaj care colectează date statistice, astfel încât să poți învăța cum se traduc cuvintele și cum sunt utilizate ele în contextul potrivit. Ce facem cu aceste tehnici? am uh, reușit să avem patru domenii de cercetare. În anii 80-90 am uh, propus uh, primul model pentru aceste sisteme. Era primul sistem Janus, primul la nivel european, în care puteai să alegi o frază din 200 de fraze diferite posibile. Și în felul acesta alegeai uh, o frază care să fie corectă din punct de vedere sintactic. În următorii 10 ani am lucrat pe marginea discursurilor spontane vorbitorii trebuiau să se limiteze la un anumit uh, domeniu, însă nu exista o limitare din punctul de vedere al stilului sau al vocabularului. Se permiteau ezitări de tot felul, așa cum se întâmplă într-un discurs vorbit și toate aceste lucruri trebuiau să fie permise de sistemul nostru. Din acestea am obținut două direcții de lucru care acum pot fi aplicate în lumea reală. În primul rând, sistemele de interpretare consecutivă mobilă, care sunt mobile și, prin urmare, sunt bune pentru realizarea de călătorii, misiuni cu scopuri umanitare, pentru uh, cei care oferă asistență de sănătate la nivel guvernamental atunci când uh, oamenii trebuie să se deplaseze la fața locului. Cel de-al doilea domeniu de acțiune este cel al interpretării simultane într-un mediu fix. Gândiți-vă, de exemplu, la televiziune, la conferințele universitare, la mm, declarațiile guvernamentale și așa mai departe. Primul caz, interpretarea consecutivă mobilă, de care ai nevoie atunci când ești undeva la fața locului uh, și vrei să-ți utilizezi propria limbă maternă și vrei ca limba ta să fie interpretată într-o altă limbă și să permiți audienței să răspundă în limba ta este ceea ce facem noi, într-o oarecare măsură, în misiunile în scopuri umanitare. Și acest lucru până acum s-a făcut uh, cu ajutorul interpreților, dar de multe ori ei nu sunt disponibili în zonele de criză, în lumea întreagă. Iată de ce se utilizează glosare, dicționare, așa cum uh, vedeți uh, în aceste imagini, însă este foarte problematic pentru că nu poți obține o interpretare foarte bună în acest fel. Și problema interpretării este și una legată de fidelitate, de încredere, de securitate. Ce am făcut noi? Am început să elaborăm sisteme pentru călători și am încercat să ajungem la uh, un sistem pe care să-l putem cumpăra cu toții și care să poată fi utilizat ușor, de exemplu, pe smartphone-uri, pe tablete. Sunt sisteme care uh, pot fi descărcate uh, foarte ușor pe iPhone, iPhone sau pe telefoanele de tip uh, Android poți uh, alege din mai multe limbi care sunt uh, la dispoziție, vocabularul este de 40.000 de cuvinte și nu e nevoie de internet neapărat. Acest sistem funcționează pe telefon fără internet și acest lucru este interesant pentru cei care oferă asistență umanitară sau îngrijiri de sănătate, pentru că de obicei acolo unde au nevoie de astfel de sisteme nu există internet. Iată cum arată acest sistem. Este o aplicație care, după cum spuneam, poate fi încărcată pe iPad, pe iPhone. Poți alege limba utilizată. Și Uh, există anunțuri publicitare spre bucuria noastră în uh, multe țări importante pentru a prezenta acest sistem.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 Într-adevăr, un anunț publicitar foarte bun, suntem mulțumiți de acestea și uh, puteți vedea și realitatea atunci când vă uitați uh, pe iPad, uh, vedeți ce se întâmplă aici cu programul pe care îl avem. Encantado de conocerles. Nice to meet you. I have a problem. I have a cold. Tengo un problema que tengo un resfriado. ¿Desde cuando que lo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 pe mai multe tipuri de aparate și am făcut uh, foarte multe eforturi pentru a rezolva problemele și erorile care apar. Și oamenii fac uh, erori și este fascinant să vedem cum se pot soluționa acestea, astfel încât să nu avem uh, probleme. De obicei zgâlțâim un pic sau poți tipări textul ca să se înțeleagă mai bine și pentru a face corecțiile necesare. Am avut de învățat de pe urma acestor corecții, pentru că de câte ori le facem, obținem noi date, deci sistemul se îmbunătățește de fiecare dată. Am aplicat acest sistem și pentru misiunile umanitare în diverse regiuni ale lumii. Vedeți aici poze, uh, situații în care e nevoie de astfel de device-uri. Interpreții sunt uh, Uh, disponibil, însă nu atât de mult pe cât ne-am dori. Vedeți, uh, un medic uh, într-un exercițiu pe care l-am făcut în Thailanda. E vorba de forțele americane care împreună cu forțele din sud-estul Asiei fac un exercițiu într-o tabără de asistență medicală pentru a vedea ce se poate face în cazul uh, unor dezastre umanitare, cum se poate face interpretarea la fața locului pentru a-i ajuta pe localnici. Așa că în fiecare an ne deplasăm în Thailanda. Iată poze din aceste misiuni, din aceste exerciții pe care le facem. Aceasta este din Cambodgia, unde avem din nou probleme cu interpretarea. Aceasta s-a făcut doar în scopuri umanitare. Mii de persoane sunt tratate în fiecare an și pentru a face acest lucru la nivel internațional, interpretarea este esențială. Vedeți imagini cu persoane din Cambodgia, o altă misiune umanitară de la Pittsburgh, Shoulder to Shoulder, care s-a deplasat în America de Sud, în Honduras și Prietenii noștri de la Pittsburgh uh, practic sunt uh, voluntari uh, medici care nu au cunoștințe în spaniolă și au nevoie de aceste programe, de aceste sisteme pentru a putea comunica cu pacienții. Iată, a fost nevoie de multe eforturi și sistemul se îmbunătățește pe măsură ce trece timpul și pot să vă asigur că nu putem avea tot timpul la dispoziția noastră un interpret deci, mașinile sunt esențiale atunci când uh, nu dispunem de resursele umane. Și uh, trebuie întotdeauna să uh, fim susținut de uh, un mesaj și din partea guvernelor. Să trecem acum la cel de-al doilea sector de aplicații pentru programele noastre, și anume interpretarea simultană. După cum vedeți, multe aplicații uh, nu merg atât de bine ca atunci când ai un dialog cu o altă persoană într-o altă limbă. Atunci când e vorba de programe la televiziune, discursuri parlamentare, guvernamentale, discursuri în mediul academic, e vorba de un discurs continuu și nu poți aștepta pentru ca cineva să apese butonul și după aceea să aștepți răspunsul în cealaltă limbă. Avem, bineînțeles, foarte multe date puse la dispoziție de către Parlamentul European pentru a extinde acest sistem și pentru a începe lucrul la el în vederea obținerii unei interpretări simultane. În cadrul conferințelor universitare avem o problemă specială, pentru că acolo nu avem interpreți, dar avem studenți care nu înțeleg, de exemplu, germana la universitatea noastră. De aceea ne interesează să avem instrumente pentru astfel de studenți care să le permite să urmeze uh, conferințele sau cursurile în germană. Dacă ai o persoană care vorbește o limbă pe care tu nu o înțelegi, aceasta este o adevărată provocare și noi dorim să le asigurăm înțelegerea conținutului. Sistemele automatice, bineînțeles că nu vor fi niciodată uh, pe cât de bune sunt interpretările făcute de interpreți. Însă, dacă nu înțelegi nimic din ceea ce se spune în altă limbă, atunci mai bine să ai un astfel de sistem uh, care nu este chiar perfect, deci să ai un pic de interpretare pentru a, urma, a urmări cât de cât ce se întâmplă. Studenții din Germania ne spun că aceasta este o adevărată problemă pentru ei, că au nevoie de mai mult timp pentru a învăța germana decât timpul pe care îl alocă pentru învățarea cursurilor respective și că au nevoie de cursuri de formare în limba germană înainte de a trece la universități. Și noi dorim să încurajăm, bineînțeles, să învețe limba, dar pe de altă parte dorim să ne asigurăm că studenții vin în continuare în Germania în ciuda acestei bariere lingvistice. Suntem finanțați și de Comisia Europeană. Avem un proiect EU Bridge pentru a avea traducerea sistemelor noastre de interpretare. Este un proiect finanțat de comunitatea europeană. Sistemul pe care îl vedeți aici este un sistem de recunoaștere și de traducere, ca cel prezentat mai devreme, dar în plus traducătorul trebuie să vadă exact unde se termină fraza înainte de a trece mai departe la traducere. Deci aici se introduce o barieră suplimentară în procesul de traducere. O a doua problemă este cea a transmiterii mesajului final. Cum poate fi el transmis unei audiențe mai bogate? Dumneavoastră ascultați, de exemplu, în căști, însă acest discurs poate fi transmis și uh, cu ajutorul uh, ajutorul unor ochelari uh, direcțional pentru a primi mesajul direct uh, în, în mod personal. Ceea ce facem noi este să ajungem la un sistem care să traducă pe internet și să utilizeze internetul ca intermediar. Deci, discursul este tradus pe un server, pe calculator, după aceea este recunoscut și tradus în altă limbă și după aceea transmis pe o pagină web. Deci studentul care are calculatorul său sau un alt device poate avea acces la acest uh, text. Deci uh, au și posibilitatea de a avea o alegere personală a limbii utilizate. Acesta se face prin uh, serverele pe care le-am instalat și interpretarea se face în mai multe limbi. Am lansat acest program din germană în engleză în această vară. Există și alte exemple de traducere automată pentru cei care nu înțeleg prezentările în PowerPoint pentru a avea o traducere în engleză din germană. După Uh, conferință. Ea este în continuare disponibilă pe server, astfel încât studenții să o poată urmări chiar și după uh, terminarea cursului respectiv. Textul între timp este tradus, transcris și prin utilizarea unui cuvânt cheie se poate găsi uh, conferința care îl interesează. Există încă foarte multe provocări pentru noi pentru îmbunătățirea acestui sistem. În primul rând, vă spuneam, este un discurs continuu, fără virgule și puncte, este un discurs spontan, fragmentat, fără um, semne de punctuație, câteodată cântăm, râdem, facem uh, diverse zgomote și toate acestea sunt probleme în calea interpretării. Vocabularul este și el divers la nivelul unor cursuri la nivel academic, terminologia este foarte bogată, deci trebuie să ții cont de toate cuvintele care pot apărea și așa cum s-au pregătit uh, interpreții pentru această conferință și sistemul nostru trebuie să fie pregătit. Deci trebuie să ne ajustăm vocabularul pentru a putea face față acestor conferințe speciale. Și, bineînțeles, ritmul este o problemă, așa cum este problemă și pentru interpreții umani și pentru mașini. Viteza este o problemă. Pentru cei care știți și uh, cunoașteți germana, știți că avem câteva particularități cu limba germană care o fac să fie mai problematică, astfel încât de multe ori trebuie să aștepți până la sfârșitul frazei pentru a vedea cum se termină și care este verbul. Avem de asemenea uh, nume compuse care trebuie după aceea uh, separate în cuvinte separate pentru a le înțelege. Sau uh, false friends, ceea ce înseamnă un lucru în engleză înseamnă altceva în germană. Terminologia pentru conferințe mai specializate este de asemenea mai specială sau formulele care sunt utilizate din matematică. Și tot felul de ambiguități. Cuvântul Forsyth în germană se traduce cu sign în engleză, semn, deci. Dar nu este același lucru cu omen din matematică. Avem multe probleme și cu cuvintele a, englezești care intră în limba noastră. Vorbim despre cloud, iPhone, iPad, laser, dar care sunt pronunțate în felul nemțesc. Și când vorbim, de exemplu, despre descărcare, despre download în germană, aceasta se spune uh, cu totul altfel, se spune downloaded pentru un fișier, deci pentru descărcare. Acestea sunt aspecte de care trebuie să ținem cont. Este vorba de o adaptare continuă care trebuie făcută atât de mașini cât și de oamenii care interpretează. E, spuneam, un proces de adaptare și readaptare continuă a sistemelor. Noi utilizăm, de exemplu, uh, slide-urile din uh, PowerPoint și includem terminologia specifică. Facem o căutare pe internet pentru a găsi documente similare cu acele cuvinte și în felul acesta facem un glosar specific pentru acea situație specifică. Însă cea mai mare problemă este cum să trecem de aici la cele șase mii de limbi care există în lumea întreagă. Se realizează uh, multe cercetări în acest domeniu pentru ca procesul să fie mai puțin costisitor și pentru limbile care sunt subfinanțate, să spun așa. Ajungem acum la concluzii, pentru că mi s-a arătat că nu mai avem mult timp la dispoziție. O întrebare. Interpretarea făcută de mașini este posibilă? Da, performanța va fi îmbunătățită pe măsură ce timpul va trece și vor rezista pe măsură ce trece timpul mai multe informații de pe internet. informații care sunt deja în mare măsură disponibile. Vom putea înlocui interpretarea realizată de oameni? Eu aș spune că nu. Calitatea făcută de mașini este în continuare mult mai proastă decât cea a interpreților, pentru că lipsește acea judecată de valoare și intuiția, intuiția umană. Dar nu e vorba aici neapărat de o concurență între om și mașină. E vorba de uh, ceilalți care nu au această oportunitate de a avea uh, o interpretare de calitate, așa cum o aveți aici la Parlament. De aceea, în majoritatea cazurilor, alegerea se face între o engleză proastă sau niciun fel de comunicare. Deci este o provocare de tip social. Dorim să ne întoarcem în evul mediu în care nu putem să ne înțelegem între noi și trebuia să urmăm ce spunea biserica sau să avem un sistem care să ne permită cât de cât o interpretare pentru noi toți. Ce se întâmplă? O altă întrebare <clears throat> renunțăm la procesul de învățare a limbilor? Nu. Tehnologia ne permite să interacționăm mai mult la nivel uman, să fim motivați și să susținem procesul de formare lingvistică și mai mult. Deci, practic, aceste sisteme sunt utilizate pentru a învăța și mai mult. Care este misiunea noastră? Misiunea este aceea de a avea o înțelegere multilingvistică și o integrare a tuturora. Trebuie să menținem și să dezvoltăm diversitatea lingvistică și patrimoniul nostru, iar Europa trebuie să susțină în mod eficient acest efort. trebuie să oferim aceste servicii societății. Putem reuși însă acest lucru doar dacă punem la oaltă atât oamenii cât și susținerea mașinilor atunci când este nevoie. Unii consideră că e nevoie să ajungem la niște soluții de simbioză care să uh, completeze efortul uman cu cel al mașinilor. Și în felul acesta închei aici. Uh, pot să vă spun că eu uh, sper că în această simbioză vom găsi răspunsul. Vă mulțumesc! Muchísimas gracias. Vă mulțumesc, domnule doctor Weibel. Aș vrea să vă spun că vicepreședintele își cere scuze în fața dumneavoastră pentru că trebuie să părăsească sala, nu mai poate să rămână în continuare alături de noi. Dacă doriți să, uh, să puneți o întrebare sau să faceți un comentariu din sală, vă rog, nu știu dacă acest machi uh, funcționează în continuare pentru întrebările dumneavoastră, dar dacă cineva dorește să ia cuvântul, acum sau niciodată. Ebru. Thank you very much for a fascinating talk. Uh, I... Mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte interesantă. Am o întrebare cu privire la anticipare. Ați vorbit despre uh, limbi cum ar fi germana și turca, unde verbul este la sfârșitul propoziției, fiindcă și în turcă e și mai rău, fiindcă trebuie să se adauge multe cuvinte acelui verb. Ați spus că e un cuvânt pentru germană și patru cuvinte pentru engleză. Ne puteți explica mai mult uh, ce înseamnă asta? Da, este vorba de problema complexității a cuvintelor compuse. Știți ce cuvinte avem în germană? Capitanul companiei care operează bărci pe râul Dunăre și asta este un singur cuvânt în germană. Știți cu toții cei care cunoașteți această limbă câte greutăți pun cu cuvintele compuse uh, Limba turcă are o morfologie complexă și uh, aici noi uh, avem uh, indica, instrumente de analiză morfemică pentru a decompune aceste cuvinte compuse în morfeme. Bineînțeles, este foarte greu. Deci mai întâi avem textul, deci mai întâi discursul este transformat în text, este descompus, după aceea recompus. Nu se nu există o anticipare, așa cum se întâmplă în cazul interpretării făcute de oameni. Să vă explic. Într-adevăr, da, anticiparea verbului este o problemă uriașă în germană. Cred că se aduc două lucruri la un loc, fiindcă uh, dacă spun uh, vreau să mă registrez pentru conferin- conferința de săptămâna viitoare. Bla, bla, bla, bla, bla, and whether you registered or... Și, da, și abia la sfârșitul frazei înțelegi prin prefix dacă e vorba de înregistrare sau de anularea înregistrării și așa mai departe. Bine, interpret, interpreții mm, cred că au și ei uh, ceva de spus aici uh, și au și ei lucruri de povestit, fiindcă dacă uh, ghicești și ai ghicit greșit, la sfârșit trebuie să reformulezi și să corectezi această greșeală, dar interpretarea interpreții pot să facă acest lucru, fiindcă își dau seama care este problema. Nu se poate face acest lucru uh, cu interpretarea automată, fiindcă nu se pot corecta greșelile, de care îți dai seama mai târziu, uh, dar vreau să vă reamintesc că și pentru interpreție, problema care se pune este memoria, fiindcă trebuie să-ți amintești 10 minute de discurs înainte să îl redai problema aceasta nu se pune în cazul interpretării automate, fiindcă se pot stoca ore întregi de discurs. Deci trebuie să fie vorba de o simbioză aici. Mașinile fac bine unele lucruri, iar oamenii fac bine altele lucruri. Alte lucruri și noi considerăm că e nevoie de o îmbinare, o colaborare. Pregunta? Si. mai vrea cineva să mai, fac o, să mai pun o întrebare? Da, din Sankt Petersburg. Da, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult. Acest raport este foarte interesant și evoluția este extrem de interesantă la nivelul traducerii și interpretării. Mi se pare că că vă concentrați foarte mult asupra elementelor tehnico-lingvistice. Și aici intră în joc unele aspecte. Cred că, este, cred că este foarte important să ne gândim la consecințele pe mm, următorii 5-6 eh, ani în ceea ce privește evoluția traducerii automate. Concluziile dumneavoastră au fost foarte interesante, mai ales în ceea ce privește motivația de învățare a limbilor străine. Ați creat, după mine, iluzia că este ușor să înveți limbi străine. Iar, asta, iar aceasta este un risc mare este important uh, în momentul în care se discută aceste aspecte despre, în momentul în care se discută despre traducerea și interpretarea automată, trebuie să vedem care ar fi tendințele care se prefigurează. Trebuie să încurajăm pe oameni să învețe limbi străine. Încă un aspect care e folosul? E clar că traducerea automată va fi folosită într-un alt context. Dar care este acesta? Când vor fi folosite? Și cum ne va ajuta traducerea automată să alegem mai bine serviciile la ora actuală. Și, bineînțeles, va avea un impact acest lucru și asupra formării interpreților și traducătorilor, fiindcă va trebui să îi învățăm să lucreze în acest mediu nou. Vă mulțumesc. Yeah, I, I agree. I think... Sunt de acord. Sunt întru totul de acord cu ce ați spus. Într-adevăr, se oferă aici o posibilitate pentru anumite situații, fiindcă acolo unde interpreții sunt necesari la ora actuală, ei vor continua să fie necesari și pe viitor, fiindcă mașinile, după cum ați văzut, traduc mecanic și apar greșeli. Deci nu vor fi atât de folositoare, mai ales acolo unde nuanțele sunt importante bineînțeles, uh, oamenii înțeleg contextul. Există foarte multe utilizări posibile, de pildă în misiunile umanitare. Dacă există un interpret la fața locului, este preferat, fiindcă interpretul este nu numai uh, un mijloc de comunicare, ci și un fel de asistent care înțelege cultura. Interpretarea umană este deci mult mai vastă și dacă, uh, dacă eu aș avea ceva de spus despre formarea viitorului, eu aș, aș pune accentul așa pe calitate în primul rând, la nivelul uh, misiunilor. Dar pentru chestiuni mai puțin importante, la, de pildă în conversații la televizor, în presă, unde nu poți să-ți permiți un uh, interpret, dacă aș spune eu că am nevoie de 10 interpreți pentru fiecare conferință la care particip, mi s-ar râde în față. Deci ni se dă și nouă, celor care nu ne... Uh, în alte situații, posibilitatea să înțelegem, să, să ne comunicarea. Uh, noi nu considerăm că acest sistem ar elimina învățarea de limbi străine. Înveți o limbă străină fiindcă te interesează cultura unei țări și te interesează cultura unei țări în momentul în care călătorești. Dacă nu, dacă nu înțelegi limbi străine, limbile respective, ți-e frică să călătorești astfel încât acest sistem te ajută să te simți mai sigur, să călătorești. A, s-a, dovedit prin studii că uh, Oamenii, în momentul în care călătoresc și pot comunica, devin interesați de cultura și limba respectivă, iar noi asta sperăm să obținem. O reprezentantă a canalului Arte, acum vă rog, aveți cuvântul, da, în franceză, limba vorbită este totuși diferită de limba scrisă. Uh, Există fraza, melodia frazei, eu interpretez uh, din germană în franceză, deci acolo de multe ori se poate anticipa în funcție de muzicalitatea frazei, vom putem ghici care e verbul, care e la sfârșitul frazei, deci există această anticipare, o dimensiune de care dumneavoastră nu țineți cont, se pare. Aici traducerea se face ca și cum ar fi vorba de un text scris, redactat și elaborat și poate că aici, în această altă dimensiune, putem găsi și o eventuală soluție. Mulțumesc, da, foarte interesant. În primul rând, uh, problema încă nici nu e atât de uh, complexă, ci e vor, poate fi vorba pur și simplu de ezitări. Noi, cei care lucrăm, lucrăm cu aparate, uh, avem mari dificultăți cu asta, dacă eu uh, v-aș înregistra uh, o conversație telefonică cu familia și aș încerca să o transcriu și aș citi acea transcriere cu rată de eroare zero, ați crede că a redactat textul o persoană care uh, a consumat alcool pentru că este plin de repetiții, de ezitări. Deci să produci un text citibil, <laughs> inteligibil, e o problemă enormă. În plus, după cum a spus noastră, e și problema uh, melodiei, frazei, a pronunției. Asta este o provocare suplimentară pentru noi uh, și putem încerca să utilizăm asta pentru a găsi locul în care se pune punct și să structurăm discursul, dar asta e o altă problemă, un alt uh, nivel de complexitate și încă facem cercetări care încă n-au fost finalizate. Cum să transmiți emoția frazei, cum să, cum să reproduci o prezentare dramatică, emoționantă. Noi vedem, nu vedem tot, tot acest proces ca un mod mecanic de a produce un instrument ca noi să Mm, înțelegem ideea, uh, deși nu transmitem uh, emoția, dar măcar ne putem înțelege unul pe altul. Mulțumesc. Mai dăm cuvântul uh, la încă două persoane și apoi trecem la următorul invitat. În primul rând, Sally Bailey de la Consiliul Europei. Mulțumesc pentru prezentare. Am înțeles că ceea ce a spus dumneavoastră se aplică în contexte și situații diferite, dar un context din cele prezentate de dumneavoastră m-a făcut să mă întreb dacă utilizarea aparatelor nu este cumva, nu poate dăuna. E o situație de criză umanitară, de exemplu, oameni care au trecut prin traum, traume, care au fost uh, răniți, ei trebuie să vorbească cu doctorii, cu medici și cum poți avea un dialog între un copil și un medic prin intermediul unui aparat. Oare nu cumva stânjenește, pune o barieră uh, în calea comunicării? Interpre- interpreții sunt foarte importanți pentru astfel de situație. Nu cred că dumneavoastră vreți într-o altă situație să utilizați mașini sau cel puțin nu mă așteptam la asta. Răspuns. Da, e foarte bună întrebarea și noi avem aceeași îngrijorare. Acolo se întâmplă două lucruri. În primul rând că uh, am început, încep, am început să utilizăm uh, in, ca interpreți uh, persoane de la fața locului uh, care au avut un rol de asistență sau facilitator și aveți dreptate dacă un soldat uh, din Statele Unite vrea să vorbească cu o bătrânică din Thailanda, sigur, e foarte greu. Doamna se poate simți intimidată, dar uh, avem uh, tailandezi sau cambogieni care ajută în acest proces de înțelegere, dar cunosc doar uh, o limbă. Dar măcar înțeleg cultura. Și atunci conversația între medicul străin și asistentul uh, respectiv se desfășoară cu ajutorul aparatului nostru. Și am, l-am utilizat de multe ori. În al doilea vreau să spun că am fost foarte surprinși de cele spuse de dumneavoastră, în sensul că eu am călătorit în întreaga lume, uh, și una din temerile noastre cele mai mari e ca oamenii să nu se teamă să trească să vorbească într-un astfel de aparat, într-un astfel de microfon. E vorba de persoane care n-au uh, ochelari, persoane care nu, care trăiesc de azi pe mâine, dar toți au telefoane. Deci în ziua de astăzi toată lumea are telefoane uh, celulare și atunci, dar a vorbi cu un aparat nu mai e ceva bizar pentru nimeni, cred eu, în lumea asta, pentru că lumea deja s-a schimbat, cred eu. Astfel de probleme, cred eu că sunt depășite sau uh, sunt pe care de a fi depășite. Mulțumesc. Ultima întrebare pentru invitatul nostru, domnul Skovronski de la Universitatea din Poznan. Mulțumesc, voi vorbi în limba polonă. Chciałbym serdecznie pogratulować wspaniałej prezentacji i wyrazić przekonanie. Vă felicit pentru prezentare, domnule, și aș dori să spun că acest tip de interpretare va avea multe aplicații în întreaga lume și va fi foarte util, cred eu, dar v-aș atrage atenția asupra unui aspect de natură socială adesea există posibilitatea ca un aparat să nu fie utilizat uh, corespunzător cu modul în care a fost uh, construit. De exemplu, când un aparat este utilizat în uh, interpretarea simultană. Noi trebuie să explicăm lumii că aplicații de acest gen au un folos limitat și nu pot înlocui pe interpreții sau traducătorii umani, ca să spun așa, deci persoane, pe oameni. Mulțumesc, dar nu uh, am nimic de comentat aici, sunt total de acord și la fel spunem și noi și de, de asemenea asta am spus și eu în uh, prezentarea mea. Nu vom fi decât dezamăgiți dacă noi uh, credem că putem transmite ideea că toate problemele s-au rezolvat și că toată lumea se poate înțelege perfect cu ajutorul acestui aparat și nu cred că e cazul și în exercițiile pe care, la care noi asistăm există <laughs> oameni, interpreți umani, însă din păcate nu sunt destui. Asta e problema. Ați văzut acolo imaginile pe care vi le-am arătat în exerciții, la exerciții participă 5-10 interpreți Uh, unii din ei sunt angajați local, nu, nu, nu sunt foarte pricepuți deci putem avea și probleme legate de calitatea interpretării. Și cu toate acestea, medicii uh, îi preferă pentru că, spuneam, uh, ei înțeleg foarte bine cultura de la fața locului. Însă, uh, câteodată nu e suficient. Deci lucrurile de rutină ne permit să utilizăm aceste aparate. La stația de triere, de exemplu, nu e uh, foarte mult vorba de conversație, ci doar de a repartiza pe fiecare pacient la medicul respectiv. Acolo se poate utiliza acest instrument. Uh, pur și simplu ne permite să ne atingem scopul. E un exemplu de simbioză despre care vorbeam. Deci, acolo unde e important utilizăm interpreți, oameni și treaba de rutină să fie făcută de aparate. Mulțumim, mulțumim și dr. Wagen pentru această prezentare de fascinantă. Y necesitamos un minut. Mai avem nevoie de un minut. Avem nevoie de un minut și jumătate acum, uh, înainte de a da cuvântul următorului vorbitor. Bien. Es un placer presentarles. Dragi colegi, este o adevărată plăcere pentru mine să vă prezint acum un adevărat cercetător, domnul Herve Adelman, cercetător la Facultatea de Medicină la Universitatea de la Geneva. Dânsul ne va prezenta o lume pasionantă, cea a funcționării creierului, atunci când ești în funcțiunea uh, în funcție de interpret de conferință și ne se va, ni se va spune aici ce se întâmplă în mintea noastră în aceste clipe, acolo în spatele nostru, în cabine și sper să nu vă sperie prea mult cu cele ce are de spus. Bună ziua, domnilor și domnilor, îmi face mare plăcere să mă aflu aici cu ocazia acestei conferințe foarte pasionante și sper că și cuvântarea mea va fi la fel de interesantă. Aș dori, deci, să vă prezint ce facem noi la Geneva, ce cercetări facem în legătură cu neuroștiința interpretării. Noi avem o perspectivă puțin diferită decât cele pe care le-am auzit până acum. E vorba mai mult de biologie. Dar nu e vorba de a elimina magia interpretării despre care ni s-a vorbit ieri, ci de a vedea cum funcționează creierul interpretului, modul cum se poate învăța uh, să interpretez și de ce interpreții sunt atât de interesanți pentru noi. Trebuie să încerc să explic de ce dorim să studiem creierul uh, interpreților. Ei, interpretarea este o misiune foarte dificilă, pentru care e nevoie de multă concentrare, de, de, de stăpânire a limbii, uh, nu se poate face decât după o lungă perioadă de studiu și de practică și pentru noi e un model excelent pentru a examina bazele neuronale, deci fie ale controlului lingvistic și cognitiv extrem și pe durata învățării avem ocazia să urmărim uh, ucenici, interpreți, ca să spun așa, și să vedem care, cum este plasticitatea cerebrală, deci modul cum creierul se adaptă funcțiilor și nevoilor acestei sarcini. Deci, cum, după cum am spus deja, stăpânirea, cunoașterea interpretării cere mult mai mult decât uh, stăpâni, simpla stăpânirea unei limbi. Asta s-a spus ieri când s-a vorbit despre formarea interpreților. Interpretarea este o misiune care uh, cuprinde multe dificultăți, una dintre care este ține de percepție. De exemplu, interpreții pe care i auziți acum trebuie să mă asculte, dar în același timp trebuie să-și asculte propria reproducere a, a lor, a mesajului meu. Iată, E ca și cum ar trebui să urmărești în două limbi simultan cu puțină decala, cu un mic decalaj titlul prezentării mele, după cum vedeți pe ecran. În plus, există cereri lingvistice. Interpretul trebuie sigur să integreze conținutul sursei și să traducă mesajul. Asta în mod fiabil. Și sper că asta să și întâmple pentru dumneavoastră. Eu cred că e pur și simplu magic că așa ceva se poate întâmpla. Și sigur că pentru toate astea e nevoie de o stăpânire a tuturor acestor capacități uh, și mai ales de a gestiona aceste capacități cognitive. Trebuie să, ca interpreții, tot timpul să asculte și să reproducă fără a face greșeli. Și trebuie să fie, trebuie să fie foarte flexibil pentru asta. Dincolo de asta, uh, creierul bilingv, în general în neuroștiințe și psihologie actualmente se bucură de un larg interes din partea cercetărilor, un interes în creștere și s-ar părea că acest creier biling prezintă anumite avantaje, avantaje care țin de funcțiile executive, cum le numim noi. Deci persoanele bilingve probabil își controlează mai bine atenția, uh, pentru ei e mai uh, ușor să facă două lucruri deodată și au și o capacitate de inhibiție. Când au început deja un gest sau o acțiune, adică, uh, au mai puține dificultăți pentru a se opri. De asemenea, există noi cercetări care ne arată că persoanele bilingve au o rezervă cognitivă care îi protejează de demență. Deci simptomele demenței sunt întârziate cu aproximativ 5 ani la persoanele bilingve față de persoanele monolingve. E foarte impresionant și foarte, foarte important, cred eu, pentru noi toți de aici. Și pentru a vă ilustra acest interes eh, care este în creștere, avem un grafic aici cu utilizarea științifică a funcțiilor executive și cognitive a persoanelor multilingve în ultimele 15 ani. Vedeți că este o creștere importantă. E un lucru care merită să fie studiat la ora actuală. Acum permiteți-mi să trec la neuroștiință și să vă fac uh, o prezentare a istoriei noțiunii. Vom uh, face acest lucru foarte repede, deci la începutul neuroștiinței uh, Bun, lumea era interesată de asta, dar doar în secolul XIX uh, acolo existau frenologi care spuneau că creierul e compus din organe independente și fiecare avea o funcție diferită și aceste organe uh, erau uh, făurite de forma craniului. Deci ei doar măsurau, frenologii doar măsurau, palpau craniul pacientului. Știm la ora actuală că nu e chiar adevărat, dar oricum ăsta a fost uh, debutul neuroștiinței. Apoi uh, am, oamenii au început să observe legături între um, creier și um, schimbările de comportament. Aici s-a intrat în era modernă. Uh, aici vedeți în imagine un creier faimos, ca să spun așa, e și un portret al unei persoane binecunoscute, Pierre Broca, și acest creier văzut din profil, este, vedem în stânga partea din față și partea din spate și Broca a descoperit că era un pacient Borne care era incapabil să pronunțe altceva decât ton, atât putea spune. Și a fost poreclit ton și după decesul său s-a putut vedea că de fapt avea o leziune cerebrală în uh, această zonă care acum este numită zona Broca și e vorba de lobul frontal uh, și e o zonă care administrează reprezentarea fonemelor, adică atunci când uh, uh, avem acces la sunet, la cuvânt, aici se repertoriază, în această zonă se repertoriază aceste sunete. Deci persoana respectivă nu putea pronunța altceva decât taun, pentru că nu putea să-și reprezinte cuvintele, însă era capabilă să înțeleagă tot ceea ce îi se spunea. Apoi, ulterior, un alt profesor, Calvernike, a observat și el uh, multe tulburări lingvistice la pacienții care suferau de leziuni cerebrale și el e mai cunoscut pentru o zonă care uh, ține de înțelegerea cuvântului și acum se numește zona vernică, se găsește ea, aici vedeți în imagine uh, și e vorba de o zonă care se ocupă de înțelegerea cuvântului. Bun, e o explicație simplificată, dar asta ar fi. Pacienții lui Vernică erau incapabili să înțeleagă ceea ce li se spunea, dar erau capabili să vorbească fără prea multe erori. Bun, deci aici avem o disociere între înțelegere și uh, cuvânt și aici s-a început să se înțeleagă că creierul avea zone diferite care administrau uh, domenii diferite. Mai târziu, uh, un faimos neurochirurg, Wilder Penfield, a lucrat cu persoane vii, adică atunci când intervenea, făcând chirurgie pe creier, se folosea de electrostimulare, deci pur și simplu punea electrod direct pe creierul pacienților săi, mm, deci, pacienții fiind în viață, desigur ceea ce s-a fost uh, ca, posibil și a putut să cartografieze părțile creierului care gestionează motricitatea și senzația. Iată, le vedeți aici în imagine uh, colorate în roșu și albastru. Deci aici s-au trecut la uh, studii uh, ale unor creiere, ale unor persoane decedate pe persoane vii, la persoane vii. Bun, astea, din fericire, la ora actuală, studiile nu sunt atât de invazive. Vă arăt acum cu ce lucrăm noi je imaginarni skener scanner IRM, deci imagine prin rezonanță magnetică, ceea ce ne permite să creăm niște imagini foarte frumoase și fidele ale creierului, nu doar structurale, ci și imagini funcționale. Vă voi arăta câteva exemple. Aici vă voi proiecta două filmulețe ale adică imaginele ale unor creiere care au fost scanate ca, cu ajutorul IRM. Vedeți un, uh, un uh, creier văzut de sus și apoi uh, din profil avem și secțiuni în creier, deci de la suprafață până în centrul creierului cu această tehnică. IRM. Și vedeți uh, acum uh, această imagine mobilă a unui creier și în rezumat ne arată morfologia creierului, dar ne permite să vedem și lucruri mult mai subtile, de exemplu, conectivitatea. Aici vedem un fel de spaghetti, nu se vede foarte bine, dar acestea descriu interconectivitatea zonelor, diferitelor zone ale creierului. Deci cum sunt conectate ele între ele o, de exemplu, zona care gestionează înțelegerea cu cea care gestionează producerea cuvintelor. Astfel putem avea o bază uh, care ne permite să vedem care sunt funcțiile creierului. Aici vă ilustrez două funcții. În primul rând, un creier care răspunde unui, unui stimul vizual foarte simplu. Deci vedem că există o activitate în lobul occipital, deci în spate, al, a cortexului vizual. Uh, Aici, puțin mai complicat, avem o stimulare auditivă. E vorba de un creier a unei persoane care ascultă niște fraze și vedem că e uh, activitate intensă în lobul temporal, la stânga și la dreapta. Și în uh, următoarea serie de diapozitive vom înțelege mai bine ce se întâmplă. Deci, creierul, după cum ați văzut, e, se compune din mai multe zone diferite care comunică între ele pentru a uh, Uh, produce comportamentul complex al unei persoane umane. Aici aș dori să vă, să vă orientați, iată, e un fel de schiță simplă a creierului văzut din uh, lateral, culorile diferite reprezintă fiecare câte un lob al creierului, fiecare lob are o funcție diferită. În spate avem lobul occipital cu albastru, care se ocupă sau gestionează vederea, cel galben este parietal, se ocupă de integrarea formării senzoriale, apoi cel temporal, despre care am vorbit acum câteva secunde, gestionează auzul, emoțiile, memoria și apoi uh, lobul frontal în roșu e zona cea mai modernă, ca să spun așa, la nivelul evoluției a creierului și acolo sunt gestionate mișcările și funcțiile executive și integrarea cognitivă, tot ceea ce e ține de gestionarea gândirii. Deci la interpreți ne interesează mai degrabă lobul temporal și frontal, pentru că aceștia credem că vor fi implicați în uh, înțelegerea și reproducerea cuvintelor. Așadar, Recapitulând puțin, e vorba de bazele neuronale ale interpretării simultane și expertiza, efectul expertive, expertize asupra structurii și funcționării creierului. Structura studiului nostru a fost să, utiliză, să uh, monitorizăm uh, două grupuri de uh, studenți de interpretariat la Geneva și un grup de control, de deci cele multilingvi, capabil să facă interpretare de bază, cu pe o filieră, o grupă non-lingvistică, dar Geneva a prins avantajul că e un mediu internațional și găsim foarte ușor uh, studenți bilingvi, deși nu sunt interpreți. Deci la începutul studiul, studiului am făcut un, scan, un scanning structural și funcțional pentru a repertoria structura și funcțiile creierului interpreților uh, nativ și grupurilor de control și apoi după 15 luni, deci după terminarea masterului de interpretare de conferință, uh, am făcut din nou acest scan cu aceleași uh, sarcini pentru uh, studenți. Și la fiecare scan noi am cerut participanților să efectueze anumite sarcini în scanner, bun, e destul de dezacreabil, probabil. Credeți dacă te afli într-un IRM și nu e un mediu tradițional de lucru. Plus că IRM-ul face foarte mult zgomot. Atunci noi trebuie să adaptăm sarcinile uh, pe care le cerem de la interpreți acestei realități. Asta înseamnă că nu put, ei nu pot interpreta discursuri în continuu, ci din păcate trebuie să interpreteze doar fraze separate, care împreună formează un discurs, însă ele sunt interpretate individual. Tipic e că avem o frază, avem o imagine, apoi o nouă frază și o nouă imagine a creierului și se creează un fel de poveste. Deci avem până la urmă un context de care se pot folosi participanții la studiu. Bun, uh, sarcina interpreților, eu sunt convins că mulți dintre noastre cunosc mai bine ca mine cum stă treaba, dar, mă rog, considerăm uh, interpretarea simultană cu perceperea cuvintelor, uh, înțelegerea, producerea cuvintelor, automonitorizarea prin care Bine, e un anglicism, mă scuzați pentru el, dar prin asta înțeleg supravegherea propriei producții de cuvinte și gestionarea simultană a două limbi. Însă n-am dorit să examinăm toate aceste procese, ci ne-a interesat ceea ce este specific interpretării, deci gesturile mecanice, percepțiile, înțelegerea, reproducerea și monitorizarea, care sunt mai puțin interesante decât puțin pentru noi decât procesul de gestionare simultană a limbilor. Bine, toate acestea sunt interesante, desigur, și fundamentale pentru o bună interpretare, dar uh, pentru a controla rolul, inter- rolul zonelor cervicale, noi comparăm interpretarea cu o misiune mai simplă, adică shadowing, adică repetarea simultană a frazelor fără interpretare. Asta rămâne o sarcină monolingvistică și pentru a avea și un control de bază, noi uh, facem uh, subiecții să asculte anumite fraze, rugă, îi rugăm să asculte anumite fraze ca să verificăm că mm, creierul reacționează așa cum se cuvine uh, la un stimul. Deci vă arăt și rezultatele, sper că vă veți lămuri. Aici avem rezultatul. E vorba de un creier care doar a, un, a unei persoane care nu face altceva decât să asculte niște fraze. Deci, iată, vedem o activitate intensă bilaterală în lobby temporal. Asta răspunde așteptărilor noastre, adică creierul ascultă, face o analiză a cuvintelor pronunțate. E ok, dar nu e foarte interesant, deci trecem la o sarcină mai exigentă, adică acest shadowing, repetarea simultană de care vorbeam și vedem acolo un pattern de activitate mai interesant. Uh, vă spun că putem vedea toate zonele de acolo care nu gestionează neapărat uh, uh, ascultarea în sine, ci sarcina. Deci uh, sunt anumite profiluri care se deplasează spre centrul creierului, zona dreaptă și zona stângă și vedem zona în care se produc, produce această activitate, deci nu rămâne doar la suprafață, ci activitatea este în adâncime. Bun, e mai greu de uh, mm, explicat pe imaginile mișcare, deci pe imagini statice sunt secțiuni verticale ale creierului și aici uh, pot arăta, de exemplu, că sunt mari mase bilaterale, vedeți? Acestea sunt zonele motorii, care sunt interesate de producerea de cuvinte și gestionarea gestului de a articula cuvinte. E Uh, fundamental asta în sarcina respectivă. Există și zone care sunt foarte importante. Avem o zonă aici la, în mijlocul creierului care este legată de controlul atenției și de ceea ce numim noi detectarea erorilor. E o parte a creierului care răspunde atunci când noi ne înșelăm sau când descoperim că am făcut o greșeală. E destul de interesant, uh, dar e practic necesar că participanții se ascultă unii pe alții și se ascultă pe ei înșiși și verifică ceea ce spun. Aici uh, este o secțiune orizontală, transversală, care arată nu, uh, centrii profunde creierului care sunt uh, implicați în articulare, articularea cuvintelor. E vorba de o regiune care e bazică și care e legată de tot ceea ce înseamnă percepție, de bază și gestionare, mai ales a motricității, ceea ce ne permite să facem gesturi fluide și nu sacadate. Apoi, trecem la misiunea care ne-a interesat cel mai mult, adică interpretarea simultană. Aici avem același creier cu zone repertoriate pentru repetarea cuvântului. Aici, cu roșu, vor apărea toate zonele care sunt implicate în interpretare primul lucru, vedem că e mai mult implicată partea stângă a creierului. Aici avem secțiuni, vedem că nu se întâmplă nimic specific pentru interpretare acolo. Nu e foarte uimitor, pentru că știm de, una, știm de ceva vreme că emisfera stângă gestionează sarcinile cele mai exigente pentru cuvânt, sintaxa și semantica. Aici vă arăt din nou aceleași secțiuni ale creierului, dar în plus cu roșu afișând zonele creierului care sunt implicate în mod specific în interpretare. Aici voi analiza puțin aici, pentru că este foarte interesant ce se întâmplă. Vedeți, în această secțiune, de sus, la stânga, e zona Broca, aici, zona lui Broca, mm, că nu doar gestionează fonologia, ci Uh, e foarte implicată în gestionarea și perceperea semanticii. Apoi, de desubt, avem o parte a lobului frontal care gestionează sintaxa. E interesant aici să vedem că pare că demonstrează această imagine că cei care fac această sarcină fac o codare mai profundă a frazelor atunci când interpretează. Mm, apoi mai vedem o activitate și mai intensă la această, în această zonă din mijlocul creierului, care e implicată în atenție și în supravegherea propriului mesaj și detectarea erorilor. Și vedem, în plus, dacă reușesc să vă arăt, da, vedem aici, în, la mijlocul, chiar la mijlocul creierului, e un centru destul de mic, dar e vorba de un centru codat deci se găsește în centrul creierului și e o zonă care gestionează foarte multe funcții. E implicată în gestionarea mișcării, motricității, însă și a motiva, motivării și selectării și a inhibării gesturilor. Lucru foarte important, pentru că rețeaua repertoriată aici e atât lingvistică, cât și executivă, cu funcții de natură foarte generală, ramificate în uh, toate domeniile cunoștinței. Uh, pe noi ne interesează nu doar care sunt zonele cerului uh, generic activate atunci când se interpretează, dar care sunt zonele creierului care, moment după moment, gestionează sarcina însăși când se face interpretarea. Și am crezut că cel mai greu e să gestionezi inputul și outputul. Deci fraza, să asculți fraza și să reproduci apoi mesajul și să te asculți și pe tine ceea ce vorbești. Totul se întâmplă simultan, deci avem cel puțin trei sarcini simultane și e foarte dificil. Am înregistrat participanții, așa am făcut, am măsurat durata perioadei de simultaneitate de la caz la caz pentru fiecare frază pe care au trebuit să o, interpret, să o interpreteze și apoi am privit părțile creierului care au fost modulate, adică uh, cele care răspundeau. Când răspunsul crește în funcție de durata perioadelor de simultaneitate. Și dacă vedem la uh, suprafață, lucrurile par foarte anodine, iată, doar aceste zone din cortex sunt implicate lateral. Sigur, dacă când avem o perioadă de simultaneitate, există două lucruri care trebuie ascultate. În același timp, foarte simplu, însă, se întâmplă ceva foarte interesant când vedem ce se întâmplă mai jos, în secțiune, vedem că există două părți aici care sunt activate în funcție de aceste perioade de simultaneitate. Vedeți, săgeata acolo indică, e vorba de niște centri, un, un centru care se numește putamenul și acesta funcționează simultan cu centru codat de care v-am vorbit uh, adineaori pentru a putea permite producerea inhibării alegerilor sau gesturilor pe care le-am făcut. Când trebuie să gestionăm mai multe limbi în același timp, e vorba de a inhiba sau măcar de a efectua o operație de inhibare mm, pe o reacție. Adică eu, eu văd asta ca pe o inhibare a unei reacții preponderente și adică asta ar fi să repeți fraza în limba sursă. Bun. Sunt multe de digerat uh, deodată, deci eu încerc să simplific aici și să vă arăt uh, zonele creierului care sunt implicate în această sarcină. Aici puteți vedea câteva simulări, nu sunt activități uh, adevărate, ci niște simulări. Aici vedeți rețeaua care e implicată în articulare, producția cuvântului, zone motorii. Aici vedeți secțiunea și vedem zone implicate în detectarea, supravegherea a ceea ce facem noi când vorbim, a cuvintelor pe care le rostim noi. Sunt apoi zone în care par să fie implicate în gestionarea a ceea ce numim în engleză multitasking, deci când se fac mai multe lucruri deodată. S-ar părea că adăugarea mai multor uh, sarcini implică aceste zone frontale, care se află toate în mijlocul lobului frontal. Apoi, adaug ce aș putea, ceea ce aș putea numi traducerea, bun, poate nu e foarte fin, dar e vorba de zona lui Broca, e și centrul Codat, oricum tot zona frontală și pentru traducere, aici vorbim de accesul la alternativele lexicale între limbile care trebuie interpretate. În plus, adăugăm și aceste mici zone violet, e vorba de zonele implicate atunci când trebuie ca în mod simultan să menținem active două limbi. Toate astea, bun, încercăm să vă arătăm cam cum uh, se văd lucrurile, creierul se rotește și putem vedea cum sunt acest, care sunt aceste zone implicate. Apoi voi trece la o reprezentare a ceea ce se întâmplă în creierul interpretului care a învățat să fie interpret. Deci trecem la interpreții care și-au încheiat procesul de formare după 15 luni. Știu că nu sunt interpreți profesioniști, le lipsește practica pentru a fi recunoscuți ca fiind adevărați profesioniști, însă oricum, după doar această perioadă de 15 luni, noi observăm totuși anumite schimbări. Aici, vedeți ce se întâmplă la nivel funcțional, deci se produc anumite schimbări atunci când interpreții uh, își încheie masterul, uh, când trebuie să interpreteze după aceea, în aceste trei regiuni ale creierului putem observa o descreștere puternică a nivelului de activitate cerut pentru a efectua aceea sarcină. Adică, de fapt, rețeaua din aceste trei zone a devenit mai eficientă. Și e foarte interesant să constatăm asta, mai ales că aici la dreapta, dacă reușesc să vă arăt, aici la dreapta putem vedea uh, avem două centri codate din nou, după cum vă spuneam, e vorba de centri care sunt implicați în gestionarea cunoașterii, a motricității și care nu au de face uh, neapărat cu cuvintele. Uh, de fapt, singura zona creierului care e implicată uh, în formarea cuvintelor e cea de aici, pe care vă arăt acum, care e legată de înțelegere și de sintaxă, adică codarea fundamentală a conținutului frazei. Dincolo de asta, aceste schimbări funcționale, vedem și schimbări structurale și cred că după 15 luni de interpretare, de antrenament, cred că e fascinant că se produce așa ceva. Vedem aici, vă arăt în 3D pentru că îmi place asta, vedem un, uh, o matrice de activitate a zonelor care sunt modificate de ace- această activitate de învățare. E vorba de schimbări de volum în structura creierului și vedem din nou aici acești centri în, cent, în mijlocul creierului care sunt cel mai implicați, tot centrii codați aici, putamenul din nou, sunt implicați în această sarcină și care își schimbă volumul. Și, repet, mereu că nu sunt zone lingvistice, ci cognitive, de natură foarte general cognitivă. Deci eu aș spune că uh, această activitate de formare a uh, schimbat creierul interpreților. Acum, sigur că ne interesează și să vedem dacă asta are ramificații mai generale în viața de zi de zi a interpreților, dar și pentru func- cum, funcția lor cognitivă. Și cred că, bun, e timpul să închei aici. Vreau să mulțumesc uh, Um, autorităților elvețiene și colaboratorilor mei uh, din Geneva și vă mulțumesc tuturor, desigur, pentru atenție. Muchas gracias. Mulțumesc. Avem acum 10, maxim 15 minute la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Claire Donovan dorea să intervină de la OCDE. Da, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de interesantă și gratificantă pentru noi ca interpreți. Se vede că avem o întărire a centrelor cognitive și de asemenea suntem protejați de demență. E un lucru bun. Dar nu acesta este elementul cel mai important. Am trei întrebări. În primul rând, vreau să știu dacă vreți să faceți studii pe interpreți experți cu mai mulți ani de experiență, pentru că am constatat că după 2-3 ani de experiență profesională, interpreții lucrează în alt fel. Capătă cu adevărat expertiză pe care nu o au la început. O a doua întrebare. Credeți că puteți depăși problema zgomotului uh, din scanner pentru a lucra mai bine, pentru că am putea presupune că, practic, toate aceste date ar fi întărite și mai mult dacă am avea un discurs continuu și nu doar fraze izolate, pentru că ar interveni anticiparea și multe alte mecanisme în acest proces. O a treia întrebare. Ați văzut vreo implicare a zonelor care gestionează emoțiile în toate acestea, pentru că noi folosim aceste aspecte în uh, învățământ. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante. Într-adevăr, acum dorim să vedem ce se întâmplă cu interpreții mai experți, dacă e posibil eventual să urmărim acest lucru la aceiași interpreți pe care i-am studiat până acum pentru a avea un studiu longitudinal și sperăm să facem aceasta pe viitor. Referitor la metoda de lucru, care este diferită la interpreții experți. Într-adevăr, așa este. Dar m-aș gândi că acele centre care sunt implicate în procesul de interpretare nu s-ar schimba practic. Probabil că vom înregistra o descreștere a activității în aceste centre. Deci că expertiza ar duce la o mai bună gestiune a sarcinilor și o mai mare facilitate. Probabil că dacă vom observa ceva, va fi o scădere a activității la nivelul acestor centre. Însă, din punctul de vedere structural, ar fi interesant de văzut dacă această descreștere a activității ar duce și la o schimbare structurală. Referitor acum la dificultățile pe care le avem cu scannerul. În primul rând, zgomotul. Și, în al doilea rând, e vorba de o tehnică care este foarte lentă. Acum există, e adevărat, și tehnici uh, care sunt un pic mai rapide, dar imaginile pe care uh, le-am văzut aici sunt imagini create în două secunde. În două secunde ne mișcăm destul de mult și atunci imaginile nu sunt foarte clare. Deci aceasta, practic, uh, ne strică fidelitatea spațială pe care o dorim și există foarte puține astfel de scanere care să nu fie afectate de această problemă. Există o tehnică NIRST și un studiu care s-a făcut cu această tehnică asupra interpreților, însă, din păcate, această tehnică uh, poate analiza doar suprafața cortexului și nu ajunge la zonele centrale care sunt interesate pentru noi. Aceasta este, deci, o dificultate greu de depășit dar, bineînțeles, ar fi mult mai interesant dacă am putea o face. Pentru că există toate aceste fenomene implicate în interpretare, anticipare și așa mai departe, la care nu avem acces. Referitor la emoții, am încercat ca frazele noastre să fie neutre, deci n-am analizat acest lucru. De fapt, doream să evităm un vocabular prea specializat și, pe de altă parte, uh, nu vroiam ca conținutul să afecteze sarcina lor. Și pe mine mă interesează acest punct foarte mult, pentru că mi se pare că gestiunea automată a emoțiilor este o chestiune care, în mod general, nu doar pentru interpreți, este importantă, pentru că nu suntem capabili să evităm, practic, impactul asupra noastră a, a acestor, uh, indiferent că e vorba de cuvinte, cuvinte scrise sau imagini pe care le avem și care au un conținut sau o conotație emoțională. Practic, uh, nu reușim să evităm acest aspect. Doamna Donovan, ceea ce am constatat eu, pentru că am predat timp de 25 de ani, este că pot poți utiliza emoțiile, dacă le gestionezi bine, există o inhibiție parțială, o distanțare față de aceste emoții, care sunt totuși mobilizate și aceasta îți permite să înțelegi mai bine mesajul. Iată de ce vă puneam această întrebare. Mulțumesc! Într-adevăr, am să mă gândesc la acest aspect. Este interesant. Mulțumesc și eu. Dau acum cuvântul uh, domnului Nicolae Boroschi de la OCDE. Mulțumesc. Aș vrea și eu să vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare interesantă. Am o întrebare pe care aș vrea să o pun în limba mea maternă, în rusă. Я мог бы, конечно, обратиться к интернету, но хотел бы воспользоваться... Mulțumesc. Aș putea probabil să mă informez pe internet, dar profit de prilejul de a vă întreba acum care este Principala diferență din perspectiva creierului uman între limbile materne, deci limba pe care o învățăm în copilărie și limbile străine, limbile pe care le învățăm mai târziu în viață. Cum se manifestă, unde sunt localizate aceste limbi în creier? și cum funcționează limbile și creierul în momentul în care folosim limba maternă sau, pe de altă parte, limbile învățate mai târziu în viață. Există o diferență în ceea ce privește prevenirea demenței, de pildă. Ok, merci beaucoup de ces questions. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Eu... Am să încep cu ultima întrebare, referitoare la demență. Studiile mele nu arătau neapărat acest lucru, dar se pare, există studii din Canada care arată acest lucru. De fapt, nu contează despre ce limbă e vorba, ci de a fi bilingv sau nu, de a avea două limbi active de-a lungul vieții. Și aceasta se pare că dă o anumită rezervă cognitivă. Deci, uh, cei care sunt afectați de boala lui Alzheimer sau alte tipuri de demențe, uh, practic întârzie pentru că au o putere structurală a creierului mai mare care le permite să fie apărați mai mult timp. Și nu e vorba de reprezentarea limbilor în creier. E o chestiune care uh, ne pasionează pe mulți de foarte mult timp și pe mine. Și e greu să găsești un răspuns concis. Se pare că atunci când avem două limbi, ele sunt reprezentate aproape identic atunci când ele au fost uh, învățate în mod echilibrat, deci la adevărații uh, bilingvi. Însă, atunci când învățăm o limbă străină, atunci când învățăm o limbă nouă, se pare uh, că intervin aici vechile limbi care practic n-au nimic de a face pentru a face această nouă achiziție. Și se pare că cu cât avem mai mare expertiză, cu atât rețelele se apropie. Există un studiu în acest sens care arată că atunci când încercăm să învățăm o a doua sau a treia limbă, există o implicare a emisferei drepte a creierului. În mod normal, emisfera stângă este mai implicată în tot ceea ce privește limbajul, dar în acest caz există niște zone care sunt diferite în emisfera dreaptă față de stânga și care sunt mai degrabă de tip cognitiv. Aceste zone procesează gândirea și deci ce vorba de un proces cognitiv activ. Limbile pe care le cunoaștem foarte bine și limba maternă au foarte puțină intervenție în acest sens, pentru că totul este automatizat. Cred că nu este un răspuns, uh, din păcate, prea mulțumitor pentru dumneavoastră, dar nu pot să mă pronunț foarte bine în legătură cu diferențele structurale care ar exista între persoanele monolingve sau bilingve sau multilingve, pentru că există diferențe atât de mari, pentru că nu putem repertoria limbajul de aici sau din altă parte. Pentru că, până la urmă, cuvântul înseamnă un gest, însă un gest care are nevoie de un concept, de o anumită semantică care trebuie să fie foarte bine distribuită. Pentru că atunci când ne gândim la ceva, se activează anumite centre din creier. Deci există o activare difuză a creierului. Deci dacă avem un limbaj specializat într-un anumit uh, vocabular, atunci avem o specializare pentru o anumită limbă. Însă, cu excepția unor astfel de cazuri, e foarte greu să facem o diferențiere mai precisă. Mulțumesc! Încă trei persoane care sunt înscrise pe listă și doresc să pună întrebări. Aș vrea să propun ca după aceste trei persoane să uh, încheiem această dezbatere și să facem pauza de cafea. Tom Hock de la NATO. Mulțumesc. Sunt aici. Mulțumim pentru această prezentare interesantă. Am mai degrabă un comentariu care este partea de interpretare pentru o, interpretul expert între conștient și inconștient, deci care sunt automatismele care se formează. De asemenea, vreau să vă întreb dacă ați constatat pierderea anumitor facultăți la interpreții experți, pentru că s-a vorbit despre câștigurile pe care le au de-a lungul timpului, dar există și pierderi și dacă există diferențe între bărbați și femei. Pentru că tocmai am citit uh, The Female Brain, este o carte foarte interesantă. Eu sunt mai degrabă de partea uh, femeilor și ar putea explica foarte multe lucruri, așa că ar fi o sugestie pentru a încerca să vedeți la nivelul uh, scanerului, nu neapărat să vocalizeze interpretarea, ci să o imagineze, să vedeți ce diferențe apar în acest caz. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrebări excelente. Așa că am să încep cu prima conștient, inconștient. Nu pot să vă dau, din păcate, niciun fel de răspuns, pentru că în lucrările mele nu ajungeam să facem o astfel de diferențiere și nici nu avem uh, date referitoare la ce au ținut minte interpreții după ceea ce au făcut acolo uh, în timp ce erau scanați. În legătură cu pierderea anumitor facultăți, este o întrebare foarte interesantă, într-adevăr dar nu pot să vă dau un răspuns foarte clar. În legătură cu interpreții nu pot să vă spun foarte multe, dar știm că uh, creierul bilingv are multe avantaje, dar are și un dezavantaj, și anume că multilingvul are mult mai multe dificultăți pentru a găsi un cuvânt. Uh, atunci când trebuie să realizezi o sarcină, să desemnezi un cuvânt care se afișează pe ecran dacă este un cuvânt sau nu, atunci perioada uh, necesară pentru a ajunge la acest răspuns e mai mare. Deci procesul este încetinit atunci când ai mai multe limbi. Acesta este un dezavantaj pe care îl cunosc și aceasta ar putea constitui un dezavantaj în viața de zi cu zi. Dar mi se pare că avantajele sunt destul de uh, mari și numeroase pentru a nu fi prea afectat de acest lucru. Pentru interpreți însă ar fi interesant de văzut ce se întâmplă. Se spune, se pare, că unii interpreți au senzația că memoria lor ar avea probleme de-a lungul timpului. Eu cred că nu este vorba de așa ceva. Există anumite zone ale creierului care sunt implicate în timpul um, interpretării, care au de-a face cu memoria fonologică, deci memoria pe termen scurt, de exemplu un text pe care îl citim, și cred că dacă se lucrează puternic uh, pe memoria de termen scurt, cred că ea nu se poate deteriora de-a lungul timpului. Însă există și o activitate foarte specializată, cu o codificare foarte accentuată a vocabularului și aceasta ar putea avea efecte în special pentru a vedea și a recunoaște cine a vorbit și în ce domeniu. Diferențele bărbați-femei o chestiune foarte polemică. Aș, uh, nu m-aș pronunța pe această temă, dar grupurile pe care le-am studiat noi sunt echilibrate din punct de vedere al sexului și nu avem destul elemente la dispoziție pentru a face o astfel de diferențiere. Revenind la problema zgomotului în scanner, nu numai că există această problemă de zgomot, dar există și o altă problemă, și anume interpretarea era un adevărat gest care trebuia reprodus. Trebuia ca interpreții să se audă. Dacă ei nu se auzeau și nu reproduceau cuvintele, era imposibil, practic, să analizezi ce se întâmplă pentru că aceasta adaugă o sarcină în plus, nevoia de a asculta ceea ce spui, pentru că și eu sunt bilingv și reușesc să interpretez în capul meu. Însă, dacă trebuie să și vorbesc în același timp, vă spun sincer, nu pot. Deci este o dificultate în plus adăugată care trebuia studiată. Mulțumesc! Aș vrea să vă rog uh, ceilalți doi înscriși pe listă Raluca Iegorova de la Universitatea din Astrahan și doamna Fowlan de la Universitatea din Goldway, v-aș ruga să fie o singură întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră, cât mai la obiect, pentru că aș dori ca la 11 și un sfert să facem pauza și i-aș cere de asemenea și invitatului nostru să fie foarte succint. Olga Iegorova. Я также воспользуюсь возможностью задать вопрос на своем родном языке, и вопрос будет... Mulțumesc foarte mult! Э, aș dori să adus o întrebare scurtă în rusă. După cum bine știm cu toții, interpreții de conferință lucrează într-un mediu foarte stresant. Condițiile de muncă pot fi foarte grele. și câteodată te simți eh, cuprins de claustrofobie la lucru. E vorba de atmosfera din cabină. Ar putea să aibă acest lucru impact asupra rezultatelor studiului sau nu? Ce părere aveți dumneavoastră? C'est une euh, très très bonne question. O întrebare excelentă mediul uh, este mai puțin stresant decât o cabină de interpretare. Este vorba de aparatul de scan, fiindcă este vorba de un, aparta, un adică aparatură medicală, uh, un spațiu mult mai îngust, cu un câmp magnetic care este mult mai puternic decât câmpul magnetic al Pământului. În ceea ce privește stresul, o întrebare foarte bună. Stresul are un efect puternic uh, asupra acestor uh, sisteme de nuclee codate uh, cu un ridicat conținut de dopamină și cu, uh, și stresul afectează aceste sisteme. Este foarte interesant și, într-adevăr, impactul poate să fie negativ asupra calității interpretării, mai ales în ceea ce privește uh, gestionarea simultană a limbilor, care reprezintă un element crucial al interpretării. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Doamna Foln, aveți cuvântul. Mulțumesc sunt uh, din Galway. Uh, dacă am fi în plenară, probabil nu mi-ați dat cuvântul, fiindcă este mai mult o remarcă decât o întrebare. Cercetarea dumneavoastră este foarte interesantă și vreau să vă spun că aici mă ocup și eu de acest domeniu și voi putea să vă spun și eu la următoarea conferință dacă, dacă subiectul s-a uh, a um, evoluat și dacă se includ aici și alte funcții decât interpretarea uh, Uh, avem aici un mediu foarte bun în care putem întreba care este rata de, absolvent, de absolvire a cursurilor. Eu cred că în momentul în care formăm interpreții, le dăm uh, deprindere nu numai de interpretare, ci pentru uh, viața lor în general, iar astfel de cercetare este foarte importantă. Poate nu toți, nu toți studenții devin interpreți, dar toți studenții care au făcut cursul de interpretare își îmbunătățesc deprinderile în alte domenii foarte mult. Thank you very much for that comment. I think it's a very important... Mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu. Într-adevăr, foarte interesant. Eu, uh, bineînțeles, privesc această chestiune din domeniul interpretării, dar este foarte important să arătăm că există o bază neurologică a acestor schimbări și, uh, și probabil că există consecințe mult mai ample decât la nivelul interpretării. Aveți într totul dreptare într legătură ceea ce spuneți și sunt foarte curios uh, cu privire la activitatea pe care o desfășurați. Al Mulțumesc pentru răspunsuri. Mulțumim domnului Hervé Adelman pentru prezentare. Y propongo que la pausa... Și v-aș propune ca această pauză de cafea să fie un pic mai scurtă decât prevăzusem. 20 de minute și la fără 25 începem din nou.